Doamnelor și domnilor, mă iertați pentru întârzierea de trei minute. Să știți că eram aici deja, dar ascultam niște colegi din Irlanda care vorbeau despre siguranța rutieră. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul uh, doamnei Țicău referitor la acordul privind aviația civilă cu Canada. Silvia, ai cuvântul. Președinte, stimați uh, colegi, uh, discutăm uh, astăzi raportul privind referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord privind siguranța aviației civile între Comunitatea Europeană și Canada. Vreau să menționez faptul că acest acord se referă la siguranța aviației civile. Mai există un acord cadru privind transportul aerian între Uniunea Europeană și Canada. Uh, cele două tipuri de... Deci avem de-a face cu uh, două tipuri uh, distincte. Mă refer la acordul, acordul cadru, acela va trebui ratificat de toate statele membre, pe când în ceea ce privește acest acord privind siguranța aviației, aceasta este competenă europeană și de aceea Uh, acest acord trebuie încheiat uh, și aprobat la nivel european fără a mai fi nevoie de ratificarea celor 27 de state membre. În momentul de față, doar uh, șase state membre au încheiat acorduri bilaterale cu Canada privind certificarea produselor. Acest acord le înlocuiește pe cele șase, acordul nou, acordul nou pentru cele 27 de state membre, deci la nivel european, urmează în linii mari structura acordurilor bilaterale existente privind siguranța aviației uh, trebuie să menționăm faptul că acest acord este unul exemplar întrucât uh, atât uniunea europeană cât și uh, canada au nu doar un trafic aerian consistent dar sunt și producători de aeronave și de aceea procedurile de certificare de omologare sunt uh, extrem de importante. Practic, acest acord uh, simplifică uh, foarte mult și reduce birocrația. Important este că se va reduce la maximum duplicarea evaluărilor, testelor și controalelor și practic Uniunea Europeană și Canada vor putea să se bazeze reciproc pe sistemele lor de certificare. Uh, gradual uh, se realizează apropierea treptată a celor două ansambluri de cerințe și procese normative, iar prin consultări periodice între părți uh, se, va verifica, se poate verifica dacă organismele de reglementare implicate în punerea în aplicare a acordului sunt în continuare adecvate și capabile să îndeplinească acest rol. Se va înființa astfel un comitet mix care să propună soluții la orice problemă apărută, Subliniez uh, din nou că acest acord este unul exemplar, uh, este unul foarte complex, uh, este unul mult mai puternic decât cel în cazul decât cazul altor acorduri încheiate cu alte ări țări. Eu recomand aprobarea încheierea acestui uh, acord, întrucât, așa cum spuneam, uh, este un acord exemplar. Practic, prin tratatul de la Lisabona avem o nouă bază juridică, s-au făcut toate adaptările necesare astfel încât, uh, deși procedura era începută în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, să poată fi preluate din mers modificările aduse de tratatul de la Lisabona, astfel încât să putem avansa cu încheierea acordurilor privind uh, aviația uh, civilă. Uh, domn președinte, m-aș opri aici, invit colegii să își expună punctul de vedere. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Tico. Can I just... Mulțumim! Aș vrea să reamintesc membrilor Comisiei că este nevoie de acordul Parlamentului conform procedurii din Tratatul de la Lisabona, dar că nu putem modifica textul acordului. Singurul lucru pe care îl putem face eventual este să nu ne dăm acordul. Până la urmă e o problemă la care răspunsul e fie da, fie nu. Domnul Cun are cuvântul acum. Ja, von Seiten der EPP auch. Din partea PP-ului îi mulțumim doamnei raportor că s-a ocupat de acest subiect foarte puternic. Știm cu toții că acesta e un pas înainte pentru a acționa în comun în Europa cu statele terțe. Șase state membre au un acord separat în ceea ce privește un acord în privința aviației cu Canada este foarte bine că Comisia a avut această inițiativă și acum acest acord a fost um, lărgit pentru o arie mai largă de acoperire din punct de vedere al siguranței. Încă ne mai preocupăm intens de acest subiect. Există încă negocieri în ceea ce privește transportul de pasageri și de marfă împreună cu Canada. Ar trebui să existe aceleași reguli pe ambele părți. Și din partea americană există niște probleme, situația e destul de complicată, au niște reguli foarte stricte în ceea ce privește transportul de marfă. Am făcut un pas înainte și în acest sens. Noi, ppe ul vom, uh, vom accepta acest, par, acest, uh, contract, acest acord în Parlament. Președintele a spus deja câteva cuvinte despre acest lucru, însă consider că raportul a fost tratat într-un mod corespunzător. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, pentru noi este important spre o direcție europeană comună și, când va intra în vigoare, va fi valabil pentru toate statele membre. Vă mulțumesc încă o dată, doamna raportor, pentru ce ați făcut. Thank you, Mrs. Meissner. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. E ceva nou pentru noi, doamna raportor a spus deja acest lucru, este o chestiune nouă, mulțumim foarte mult pentru ceea ce a făcut noi, acum, ca Parlament, um, ne aflăm într-o altă situație și domnul președinte a spus deja acest lucru. Cred că e un progres important, pentru că acum trebuie să fim ascultați și acesta este marele avantaj al tratatului de la Lisabona. Indiferent de ce act legislativ, legislativ vorbim, și noi vom fi ascultați, Parlamentul. Și noi, liberalii, dorim să semnăm acest acord pentru că este unul foarte bun nu contează de câte state vorbim, 6, 27 de state. Este într-adevăr un progres. Acest raport cu privire la aviație este unul important. În același timp, ne așezăm la aceeași masă, avem o comisie pentru problemele despre care a vorbit doamna raportor și acest lucru e foarte bun pentru că se evită duplicarea. Cu toții știm că Europa suferă când vine vorba de acorduri cu, stări, cu țări terțe. Și de aceea și în, în domeniul aviației trebuie să existe o facilitare. De aceea îi mulțumesc din nou doamnei raportor și vom fi de acord. Domnul Kramer din partea verzilor. Doamna Lichtenberger, raportorul din umbră, nu este încă aici, dar pot să vă spun că vă sprijinim și vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut. Facem din nou uh, contracte acum și acorduri și prin acestea ajungem într-o situație mult mai bună. Știm cu toții că ne dorim ca în cazul Statelor Unite ale Americii să mergem un pas mai departe Există anumite avantaje, dar în același timp uh, există și probleme când vine un avion dinspre Europa și vrea să aterizeze în San Francisco, în America, și de aceea vă sprijinim. Domnul Bradburn pentru ECR. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu doamna raportor și cu ce au spus și ceilalți colegi cu privire la acest acord. Mai pot spune și că la întâlnirea cu delegația pentru Canada am salutat acest acord. Mai sunt aspecte de rezolvat pentru acordurile viitoare, de exemplu, cum propune Comisia să angajeze Parlamentul în procesul de negociere, da, dar această discuție urmează să se poarte mai târziu. Sunt foarte multe astfel de acorduri analizate de Comisia noastră. Cred că problemele de genul acesta trebuie rezolvate cât mai devreme. Avem competențe noi în conformitate cu tratatul de la Lisabona și trebuie să le exer- exercităm. Însă, înainte de a fi puși în fața unui fapt împlinit, trebuie să fim consultați. Și acest lucru încă nu s-a rezolvat. Nu vorbesc doar despre domeniul acordurilor în domeniul aviației, ci, în general, în ceea ce privește acordurile comerciale cu alte țări. În ceea ce privește raportul de acum al doamnei Țicău, sunt întru totul de acord cu faptul că el trebuie aprobat. Mulțumim. În numele Comisiei, domnul Burgali Vene. Merci, président. Et... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru raport și pentru recomandarea pe care o face Comisiei dumneavoastră, și anume ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului. Mulțumesc și membrilor comisiei care s-au exprimat în numele grupurilor politice în, același, în aceeași direcție. Doamna Țicău are dreptate când spune că e un acord foarte important și se poate numi un acord exemplar pentru că are în vedere organizarea relațiilor de muncă, relațiilor comerciale, să existe o mai bună organizare a relațiilor comerciale între cele două țări care sunt ambele constructoare de aeronave. Dacă putem pune la punct proceduri de certificare reciproc acceptabile și dacă putem găsi proceduri acceptabile reciproc pentru certificarea operațiunilor de întreținere a aeronavelor sau părților componente, am avea de câștigat pe planul securității, care ne interesează în primul rând, dar și pe planul eficacității. Pe o piață extrem de importantă. Și aveți dreptate, doamnă Țicău, atunci când spuneți că această dimensiune despre care vorbim, Canada, Europa, de 50 de miliarde de euro de schimburi, valorează 50 de miliarde de euro de schimburi comerciale pe an. Tot ce ușurează viața operatorilor fără să contravină securității este binevenit. Încă o dată, mulțumesc pentru aprecierea muncii făcute de noi și pentru recomandarea pe care ați formulat-o în sensul aprobării de către Parlament a acestui acord. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit. De asemenea, vreau să mulțumesc și comisiei, nu doar pentru precizările făcute acum, dar și pentru informațiile ample pe care ni le-a furnizat atunci când ne-am întâlnit cu reprezentanții comisiei în vederea pregătirii acestui raport. Uh, companiile aeriene uh, europene și canadiene vor economisi milioane de euro pe an grație unor proceduri mai scurte și mai simple, uh, de omologare a produselor și de recunoatere reciprocă a rezultatelor certificării. De asemenea, și companiile aeriene vor avea de câștigat, deoarece acordul prevede utilizarea entităților autorizate de reparaie și întreținere ale celelalte părți. Închei spunând faptul că cu toate că flexibilitatea de a modifica acordul prin modificarea anexelor este binevenită, ar trebui, și aici mă adresez uh, comisiei Comisiei, ar trebui să se analizeze în ce mod Parlamentul poate fi ținut la curent cu cele mai importante modificări ce vor avea loc ulterior. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, doamna Țicău și ca răspuns uh, la observația foarte importantă în ceea ce privește rolul Parlamentului, avem un raport din proprie inițiativă, raportul meu propriu, pe această temă și toate aceste aspecte vor fi incluse în raportul nostru din proprie inițiativă, doar ca să vă anunț, e doar o observație din partea președintelui. Trebuie să stabilim un termen limită pentru amendamente Uh, singurul amendament pe care îl putem face este ne place sau nu ne place, dar tot trebuie să vă citesc în mod oficial că termenul limită este 4 octombrie și votul va avea loc pe 26-27 octombrie în cadrul Comisiei uh, TRAN și apoi în plenară în noiembrie. Deci mi-am făcut datoria oficială citindu-vă toate aceste termene limită. Vă mulțumim foarte mult și următorul punct pe ordinea de zi este schimbul de puncte de vedere cu Comisia în ceea ce privește finanțarea pentru proiectele TNT. Comisia este aici. Se pare că am devansat puțin uh, discuția, dar nu vreau să vă dau liber ca să dispară toată lumea. Deci vom avea o pauză de 10 minute, dar vă rog să reveniți totuși, pentru că va trebui să discutăm despre bani și asta este foarte important. Deci vă rog să reveniți la timp în 10 minute. Mulțumesc! Okay, don't go. We have the commission. Nu plecați pentru că reprezentantul comisiei a sosit. Okay, colleagues. Dragi colegi, vă rog să vă așezați. That was a TGV 10-minute recess. Deci a fost o pauză de 10 minute de foarte mare viteză. Trecem acum la schimbul de puncte de vedere cu Comisia în ceea ce privește finanțarea proiectelor TNT. Raportul final al grupului de experți 5 a fost finalizat cu recomandări în ceea ce privește viitoarele necesități de finanțare și arhitectura de finanțare a, a sistemelor de transport T. L-am invitat pe domnul Pachet să ne prezinte rezultatele pentru a vă oferi ocazia de a face observații și de a adresa întrebări în ceea ce privește concluziile acestui raport. Voiam doar să le spun deputaților că i-am invitat am invitat președinții mai multor comisii să participe, dar, uh, bineînțeles, acest lucru este destul de dificil pentru că și ei au reuniuni în aceeași timp uh, cu noi, dar pentru că sunt așa un om de treabă, i-am invitat totuși să participe la ședința noastră. Deci asta ar fi ocazia noastră să ascultăm care este punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește această problemă fundamentală a finanțării sistemelor TNT. Pentru că, așa cum ne place să spunem, cu toții știm să desenăm o hartă, dar atunci când... Dar dacă nu găsim pe cineva care să vină cu finanțarea, nu rămânem decât cu harta, cu desenul pe hârtie și atât. Cred că sala asta <clears throat> Cred că sala asta este bântuită după ce se întâmplă aici. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi eurodeputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o pentru a vă pune la curent cu uh, situația actuală în ceea ce privește finanțarea. Aș dori să încep uh, prin a vă spune uh, care este situația, unde am ajuns cu acest proces pentru a informa pe toată lumea și apoi o să vorbesc despre recomandările cheie ale grupului de experți puse într-un context mai larg. Am uh, pregătit o prezentare PowerPoint, dar era prea lungă și atunci aș sugera ca ele să vă, pună, să vă fie puse la dispoziție după ședință, ca punct de informare, dar, bineînțeles, uh, sunt lucruri pe care deja le-ați văzut și le-ați auzit uh, în cadrul lucrărilor grupului de experți 5. Au trecut uh, câteva luni de la conferința din Saragossa, acolo unde am lansat o consultare publică în ceea ce privește următoarele etape și pentru a beneficia de sprijin suplimentar și pentru a avea păreri în ceea ce privește ajutarea rețelei. Am avut 220-230 de contribuții din partea unor uh, instituții, uh, operatori de transport uh, și așa mai departe, deci avem o bază foarte largă de consultări publice. În momentul de față analizăm aceste contribuții și sperăm să putem prezenta un raport până la finalul lunii octombrie. Raport care se va referi nu doar la informații privind consultările publice, ci și uh, așa cum a indicat domnul Calas la Saragoza, o rafinare a metodologiei Comisiei pentru uh, rețea. Sunt convins că vom avea ocazii de dezbatere cu această comisie, cu Parlamentul și cu statele membre pentru a ne asigura că avem un consens în ceea ce privește această abordare și că vom putea să avem un cadru de planificare transparent uh, pe baza unei metodologii care să fie acceptabilă pentru statele membre, Consiliu și Parlament. Există mai multe subiecte care încă au rămas deschise și care, asupra cărora trebuie să se dea o decizie în ceea ce privește rețeaua cuprinzătoare, spre exemplu. În ceea ce privește rețeaua uh, principală, am vorbit cu cele 27 de capitale pentru a ne asigura că avem acoperire de plină. Am uh, indicat și faptul că porturi cheie vor, fi, uh, vor face parte din această rețea și punctele de intrare cheie de pe, de pe granița estică, tot așa vor face parte din rețea dar uh, am solicitat și de asemenea și ajutorul uh, organizațiilor privind uh, porturile maritime și atunci când vom avea o rețea centrală, va trebui să ne hotărâm exact cine intră în ea și tocmai de aceea am avut și această consultare publică. Trebuie să identificăm și centrale economice cheie care vor trebui să fie legate de această rețea principală și uh, Aici ne folosim de activitatea uh, DG Regio în ceea ce privește agenda de coeziune teritorială. Avem acolo un proces care se numește ESPAN, care, pe care probabil unii dintre noastre îl cunoașteți. Și acest proces a identificat centre economice cheie dar asta nu sunt neapărat uh, distribuite în mod corect uh, pe întreg teritoriul uh, european. Deci va trebui să mai analizăm situația și contribuțiile statelor membre și ale părților interesate ne vor ajuta în acest sens. Uh, la fel, uh, aceeași uh, este situația în ceea ce privește fluxurile de trafic, pentru că aici vorbim nu doar de desenarea unor linii pe hartă, ci și de uh, identificarea elementelor cheie care lipsesc pe infrastructura existentă și pentru evitarea ambuteiajelor în ceea ce privește capacitatea de infrastructură uh, traficul și prognozele de trafic. Deci, acest proces este încă în curs de derulare. Această abordare cu rețeaua principală se va concentra asupra ideii de a identifica cea mai înaltă posibilă valoare adăugată europeană a rețelei, pe de o parte, dar și a proiectelor sau a segmentelor specifice care vor fi identificate în faza de implementare și vom reveni asupra acestui uh, lucru atunci când vom vorbi despre strategia de finanțare. În mod clar, uh, trebuie să profităm uh, mai bine de infrastructura existentă, conectând modurile de transport existente și profitând de capacitatea existentă și, în multe cazuri, prin construirea unei infrastructuri suplimentare a unor elemente de infrastructură suplimentare. Există și alte aspecte care cred că sunt destul de bine înțelese în acest moment. Ca rezultat al reuniunii de la Saragossa, vom avea această rețea principală, dar vom avea și o natură mai prescriptivă. Deci, rețeaua aceasta principală va fi un pic mai strictă. Deci asta este posibilitatea de a implementa uh, astfel încât să putem implementa această rețea cât mai repede cu putință. Toată activitatea desfășurată până acum și în prezent a fost realizată cu ajutorul statelor membre puțin și cu Comisia și cu o cooperare strânsă cu DigiMove și DigiRegio și cu acele state membre care au cunoștințe aprofundate în ceea ce privește infrastructura deja existentă în aceste state. Și, de asemenea, am implicat și agențiile implicate în TENTE. A doua, al doilea punct, în derulare chiar acum, vom avea o reuniune joi împreună cu statele membre, este rafinarea de jos în sus a rețelei existente. Deci, sub această, acest strat cuprinzător al uh, rețelei, uh, ne vom baza pe TNT-urile existente și tocmai de aceea exercițiul care trebuie făcut acum este să ne asigurăm că statele membre își vor actualiza TNT-ul, vor exista niște legături care vor fi create, vom avea și această, pentru că am descoperit un număr de uh, inconsecvențe și de discrepanțe și tocmai de aceea avem mult de lucru în această privință. Rețeaua cuprinzătoare este un, uh, o componentă critică a acestui exercițiu și ea stă la baza rețelei principale, pentru că nimic din această rețea principală centrală nu poate uh, exista dacă nu avem o infrastructură pentru uh, rețeaua cuprinzătoare. Uh, și, de asemenea, trebuie să se îndeplinească și funcția critică de acces în rețea principală. Bineînțeles, această rețea cuprinzătoare este inclusă în mai multe politici europene și în legislația de transport, uh, cum ar fi legislația privitoare la eurovinietă. Deci acest proces este în curs de derulare și sperăm să avem o imagine de ansamblu destul de cuprinzătoare în ceea ce privește această rețea um, uh, Comprehensive Network până la finalul anului. În ceea ce privește distinția dintre cele două tipuri de rețele, rețea uh, cuprinzătoare este de jos în sus, uh, cealaltă este de sus în jos. Uh, cea cuprinzătoare cuprinde mai multe rețele modale, cum ar fi uh, rutieră, feroviară, uh, porturi și aeroporturi și ideea că vom crea un nou strat care este compus din uh, moduri de interconectare. Deci va trebui să avem uh, platforme logistice în uh, aceste porturi pentru a ne asigura că avem rețeaua cuprinzătoare. Avem o infrastructură concretă pentru a putea asigura integrarea rețelei principale. Și nu în ultimul rând, această rețea cuprinzătoare uh, este una indicativă, pe când cealaltă este prescriptivă. Acum lucrăm și la conținutul acestei politici, deci nu facem doar hărțile, vom avea și linii directoare pe care trebuie să le discutăm atunci când vom face propunerea și acum suntem în procesul de demarare a redactării acestor linii uh, directoare de orientare. Dacă vă uitați la cadrul uh, de planificare și la finanțare, legătura dintre ele este legată de implementare și unul din motivele cheie pentru care am trecut uh, la o revizuire a politicii TNT și tocmai de aceea cred că uh, Consiliul și Parlamentul au fost interesați de această idee a fost că avem o implementare vizibilă și trebuie să vedem ce se întâmplă pe teren. Există mai multe motive pentru asta, dincolo de uh, natura foarte ambițioasă a politicii TNT, care nu a fost întotdeauna planificată în conformitate cu capacitatea financiară, dar există și multe uh, probleme care derivă din coordonarea, coordonarea între state membre, între surse de finanțare, chiar din bugetul Uniunii Europene și de aceea în multe ocazii există uh, mici componente de infrastructură care sunt dezvoltate pe un coridor fără a exista o coordonare adecvată și fără a folosi sinergiile existente între ele. Și există nenumărate exemple transfrontaliere, dar chiar și în cadrul unui singur stat membru, acolo unde există uh, uh structuri uh, dezvoltate din diverse tipuri de fonduri. Bineînțeles, tot acest uh, proces este un proces transparent, nu există o cumulare de fonduri, deci se respectă regulile, dar planificarea componentelor individuale uh, exclude sinergia dintre diversele proiecte și diversele mecanisme de sprijin. Tocmai de aceea și ajung acum la abordarea financiară, tocmai de aceea vicepreședintele Calas în audierea sa și în comisia în documentul consultativ din mai s-au concentrat asupra unei integrări mai puternice și asupra concentrării și fuzionării mai, uh, mai multor instrumente de sprijin existente. În momentul de față se muncește mult uh, în cadrul Comisiei între DigiRegio și DigiMove pentru a vedea modul în care această rețea, aceste două rețele funcționează uh, pentru a vedea care este valoarea adăugată a rețelei principale și pentru a vedea care sunt mecanismele de implementare care pot fi uh, aplicate și coordonate foarte strâns pentru a ajunge în viitor la aceste sinergii pe care ni le dorim. Uh, aceasta este o declarație din partea noastră, dar dacă vă uitați la modul în care se derulează aceste proiecte, bugetul TNT se face pe baza unor propuneri, deci în fiecare an vă supunem atenției un număr de proiecte selectate. Statele membre au și ele proiecte uh, propuse, pe, dintre care noi le-am selecționat pe cele mai bune, astfel încât să, putem, să le putem finanța uh, din uh, bugetul TNT Uh, politica de coeziune și politica regională operează pe baza unor programe uh, operaționale și așa se uh, aplică bugetul și decizia rămâne la latitudinea statelor membre în cadrul unui proces de codecizie care implică și Comisia, dar decizia este esențial națională dar în cazul Băncii Europene de Investiții, aceasta se concentrează pe fiecare proiect în parte și acordă împrumuturi fiecărui proiect în parte. Deci există mai multe instrumente de sprijin tipice și atât bugetul european cât și Banca Europeană de Investiții și Tocmai de aceea este destul de dificil să ne asigurăm că există o sinergie strânsă între aceste elemente, componente pe coridor. Și tocmai de aceea Comisia dorește să lucreze la acest cadru integrat de planificare care a fost stabilit în documentul consultativ de dinainte de Saragoza. Cele două instrumente principale vor fi, pe de o parte, rețeaua principală, Core Network, care va fi o obligație juridică, și ca atare punctul de plecare pentru majoritatea proiectelor care vor fi sprijinite la nivel european, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, în comun cu colegii de la DG Regio, sperăm să putem avea un mecanism de programare, poate unul unic sau integrat, asta încă nu se știe, dar există mult interes de ambele părți să colaborăm pentru a ne asigura că vom identifica proiecte în mod consecvent cu rețeaua principală și cu ceea ce se face pe rețeaua TNT. Întrebarea legată de modul în care vom interacționa cu Banca Europeană de Investiții rămâne încă deschisă. Dacă îmi dați voie, o să trec acum dincolo de cadrul de planificare care este legat strâns de, de abordarea de implementare și de finanțare am stabilit un grup de, am înființat un grup de experți pentru revizuirea TNT, grupul de experți 5, care lucrează sub coordonarea lui Carlos Secchi, care se bucură de participare din partea statelor membre, a Consiliului, a Comisiei și a, multor, a Băncii Europene de Investiții și a multor altor bănci. Această, acest grup de experți a lucrat în iulie și a produs un raport care vă stă la dispoziție cred că raportul în mod foarte interesant din punctul de vedere al DigiMove, uh, argumentează necesitatea uh, de a investi în continuare în uh, transport și spune că nu ar trebui să ne limităm gândirea la elemente din infrastructură, ci ar trebui să avem o abordare mai largă, mai extinsă, să analizăm sectorul de transport și să analizăm și um, întreținerea, reparațiile și așa mai departe. Deci, orice strategie de finanțare la nivel european trebuie să analizeze toate aceste componente. Raportul spune de asemenea că investițiile în transport uh, duc și la o bună strategie de ieșire. Avem în continuare uh, un impact macroeconomic destul de important al investițiilor în transport, în infrastructura de transport, dar și în sistemul de transport în general. Și raportul este în armonie și cu strategia 2020, pentru că consideră că această investiție în uh, transport este o sursă de dezvoltare, sursă evidentă de dezvoltare pe termen lung, încurajând și concurența în uh, sectorul transporturilor. Beyond that statement, uh, and... Dincolo de acest lucru și de această analiză, raportul mm, face o analiză a trei domenii principale pentru strategia de finanțare. Prima dintre acestea este folosirea bugetului Uniunii Europene și coordonarea internațională între bugetele, bugetele european și cele naționale. Al doilea domeniu analizat este modul în care veniturile din transport pot fi colectate și utilizate pentru investițiile directe în sectorul transporturilor. Apoi, în al treilea rând, cum putem îmbunătăți și dezvolta instrumente pentru a facilita finanțarea de proiecte. În aceste trei domenii aceste trei domenii trebuie analizate ca un tot unitar și firește că există interacțiuni între ele, atât uh, din punctul de vedere al finanțării pentru orice proiect și pentru fiecare proiect firește o parte a finanțării uh, provine din sectorul public uh, și din sectorul transporturilor prin, să zicem, taxe pe drumuri. Apoi poate exista transferul de finanțare pentru anumite proiecte, deci cele două componente se consolidează reciproc. În ceea ce privește bugetul, deloc surprinzător, experții au analizat modul în care um, fondul de coeziune și fondurile TNT ar putea opera mai bine împreună, ar putea funcționa mai bine împreună. Nu cred că este cazul să intrăm aici în prea multe detalii. Există, firește, o tensiune între obiectivele fondului de coeziune și cele ale TNT, iar raport, din raport iese și faptul că rețeaua de bază, rețeaua principală, are un impact puternic asupra coeziunii teritoriale și asupra agendei teritoriale. În sine, rețeaua principală ar reprezenta o contribuție directă la fondul de coeziune și la proiectele finanțate din acest fond. Până la urmă, întrebarea este cine ia decizia de finanțare și nu se pune uh, problema obiectivelor, care cu siguranță ar putea fi armonizate. Discuțiile pe marginea bugetului nu se referă doar la fondul de coeziune și la atente, ci și la probleme cum ar fi inovarea în domeniul acesta, la cercetare, sunt și alte programe, cum ar fi Marco Polo. Se pune și problema sprijinirii transporturilor urbane. Toate acestea ar putea face parte din uh, problematica fondului de coeziune. Apoi, interacțiunea între bugetele naționale și bugetul european. Discuția se poartă în jurul rețelei principale, se discută despre ratele de cofinanțare și care ar fi cel mai uh, uh, eficient uh, efect de pârghie din partea Uniunii Europene pentru a mobiliza bugetele naționale. Și toate acestea intră și în uh, problematica revizuirii politice TNT. Există în continuare două idei, una care provine de la Comisia TRAN. Una dintre aceste idei se referă la um, punerea deoparte a anumitor fonduri pentru sistemul de transport, un sistem economic sănătos ar presupune uh, reluarea acestei proceduri. În contextul presiunii aplicate asupra bugetelor naționale, discuția nu e deloc ușoară și este prea devreme ca să vă pot spune eu dacă Comisia va prelua sau nu această activitate a experților. Ce pot să vă spun este că mm, sunt multe elemente interesante și dincolo de alocarea bugetară, raportul sugerează și că o parte a veniturilor din eurovinietă ar putea lua o altă cale, poate un alt fond pentru transportul, astfel garantându-se finanțarea de proiecte pentru rețeaua TNT. Dar, încă o dată, Asta trebuie să facă grupul de experți. E o activitate foarte interesantă, însă comisia rămâne de văzut cum și dacă va folosi aceste lucruri. a treia a treia componentă este, se referă la finanțarea de proiecte. Uh, raportul are o parte foarte interesantă aici pentru că se face o analiză a constrângerilor existente pe piața actuală. S-a lucrat mult cu colegi de la DG Ecfin și de la Banca Europeană de Investiții și toate aceste discuții referitoare la obligațiunile europene, mă gândesc aici la mm, discursul domnului Barroso, toate acestea, spuneam, uh, gravitează în jurul aceleiași idei de analiza pieței. Și, până la urmă, problema care se pune este cum se pot garanta emisiunile de obligațiuni sau credite pentru a se asigura o bonitate de dublu A sau triplu A, pentru a atrage suficiente investiții care în prezent nu sunt uh, suficiente, nu există la un nivel suficient în proiectele de infrastructură. Sper că nu voi primi foarte întrebări de ordin tehnic, pentru că nu este specialitatea mea aceasta, însă vreau să vă spun că în trecut existau niște asigurători specializați care ofereau astfel de garanții, însă au, aceștia au dispărut din cauza crizei financiare, iar finanțarea de proiecte a ajuns uh, o problemă spinoasă. Probabil că de la 150 de miliarde am ajuns la finanțare de proiect de 60 de miliarde, o scădere drastică. Și o mare parte din uh, aceste din uh, finanțari, finanțările care au dispărut erau chiar în domeniul transporturilor. S-au făcut mai multe sugestii cu privire la garanții, la fondurile de capital propriu, fondul Margherit, de exemplu, care folosește 80 de milioane din uh, fondul TNT pentru proiecte TNT. Se finanțează și proiecte de parteneriate public-private și se încearcă mobilizarea unor finanțări private. Și aici raportul dă foarte multe detalii, inclusiv uh, ideea obligațiunilor uh, europene, care nu presupune neapărat ca Uniunea Europeană să se îndatoreze pentru a finanța proiectele de infrastructură, ci mai degrabă ca proiectele să, emite obligațiuni, să emite obligațiuni pentru a se autofinanța. prin intermedierea BEI și Comisiei Europene. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru răbdare. Procesul încă nu s-a încheiat și, evident, trebuie să asigurăm în continuare aplica, implicarea Comisiei. Avem și Comitetul de Orientare și trebuie să fiți și dumneavoastră implicați la formularea cadrului și noi vă vom informa pe parcurs cu privire la ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pache. Trecem la intervențiile din partea grupurilor și începem cu PPE-ul, domnul Groș. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru acest raport. Domnul Pache ne-a comunicat ceea ce putea să ne comunice în această comisie, așa că critica nu ar trebui să o ia în mod personal, ci e adresată instituției. Multe din cele care s-au auzit pot fi exprimate prin expresia franțuzească și anume deja vu. Discuțiile nu au avut loc doar în ultimele luni, ci și în ultimul an. Dacă văd modul în care se procedează acum, mă îngrijorează faptul că ne pierdem prea mult timp cu lucruri pe care le cunoaștem deja, lucruri pe care le-am analizat deja de 100 de ori. Există trei întrebări importante. Prima, ce trebuie să facem noi? 2. Cine hotărăște? 3. Cine plătește? La prima întrebare am răspuns de multe ori prin diferite structuri. Singur lucru nou și important pentru mine E ceva la ce ne-am fi așteptat și până acum, și anume să existe o coordonare a muncii între ceea ce se întâmplă cu banii europeni în domeniul transportului și la nivel regional. Și apoi mai este un subiect care nu are de-a face cu tehnica de finanțare, ci cu voința politică, dacă ne dorim să facem ceva sau să nu facem acel lucru. E nevoie, desigur, de o cercetare. Dar dacă mâine va exista voință politică și, de asemenea, și finanțe, că se vor folosi finanțele care există deja în anumite fonduri și aceștia vor fi îndreptați spre mobilitate în Europa, atunci nu e, nu e nevoie de multe analize. E nevoie de două, trei propoziții clare care atâtea, atâția bani tre- sunt rezervați pentru acest și acest proiect. În ceea ce privește folosirea fondurilor. Ați spus chiar dumneavoastră câte ceva despre acest lucru. Trebuie să fim conștienți că în viitor vom, vom avea și mai puține fonduri, așa că trebuie să le gestionăm mai bine. Trebuie să vedem dacă putem găsi noi modalități sau cum putem să folosim mai bine fondurile. Dacă noi în Comisia Trans, împreună cu Consiliul, nu stabilim exact ce se va întâmpla în viitor cu internalizarea costurilor în domeniul transportului și cum vor putea fi folosite fondurile în sectorul mobilității, indiferent sub ce formă, de obligațiuni europene sau altfel, Acestea trebuie să fie prezentate într-un mod atractiv, astfel încât statele membre să se implice în asemenea proiecte. Trebuie să reușim să le atragem, indiferent cum. Dar dacă nu vom reuși să facem acest lucru, atunci întreaga dezbatere despre internalizarea costurilor va eșua atunci se va pierde speranță pentru întreaga temă. Dacă statele membre nu vor fi gata să investească în acest domeniu și nu, va, nu vor folosi de noile, fond, noile fonduri de finanțare, care sperăm să le găsim, atunci, până la urmă, nu se va mai ajunge la niciun kilometru în plus în rețeaua principală europeană. Analizele de acum, pentru mine, înseamnă următoarele lucruri când vom putea să luăm poli- decizia politică importantă prin care să răspundem la cele trei întrebări. Pe ce cale putem să ajungem la o opinie? În primul rând, trebuie să se răspundă la cele trei întrebări importante. Da, analiza e și ea importantă pentru pregătire, Însă, întreaga pregătire e importantă doar după ce vom răspunde la cele trei întrebări pe care le-am menționat. Cine va lua hotărârea? Pot statele membre singure să ia o decizie? Sau ne dorim noi, Parlamentul, sau noi împreună cu Comisia să luăm această decizie? Și un al doilea lucru, cum putem combina mijloacele financiare pe care le avem în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, v-ați epuizat cele 5 minute, domnule Groș. Acum domnul e din partea socialiștilor și democraților. Niet samen gaan zitten voor deze vergadering om af te stemmen, maar ik eh, kan u zeggen dat ik in grote mate eh, het... Pot să spun că am aceeași eh, părere ca cele exprimate deja cu privire la acest raport și am și câteva întrebări. Van die experten care e raportul experților. Cred că au existat foarte multe propuneri interesante în el, însă ce se va întâmpla cu acest raport? Care e poziția Comisiei? Va adopta raportul sau nu? În acest text am regăsit următoarele. Cred că, în primul rând, trebuie să știm pe ce ne vom concentra. Avem resurse limitate și trebuie să ne concentrăm pe rețeaua principală. Trebuie să existe transparență, trebuie să existe niște criterii, însă nu le avem, nu știm care sunt acestea. Așa că pasul următor este să stabilim niște criterii. Astfel vom putea, într-adevăr, să acționăm. Există o serie de propuneri ar trebui să ne concentrăm pe resursele limitate pe care le avem și să ne ocupăm de ambuteajele din Europa. Cred că aceasta e o propunere bună. Dar și aici reiese aceeași întrebare. Care sunt criteriile? Cum putem să ne definim prioritățile? Cred că mai multe dintre aceste puncte au fost deja discutate în Parlament și anume că trebuie să stabilim pe ce ne concentrăm, să vedem ce rezultate ne dorim, ce proiecte există. Despre pe ce trebuie să ne concentrăm, atât am avut de spus. Resurse. Există diferite opțiuni interesante în acest sens. Și mai există și un al treilea punct. Cum putem îmbunătăți coordonarea? Cum pot coordonatorii să aibă mai multă putere? Cum se poate organiza totul eficient? Va trebui să ne împotrivim statelor membre, vor trebui acestea să facă concesii în ceea ce privește coordonarea și resursele, va trebui să existe un transfer de responsabilitate. Vorbim despre resurse, resurse despre eurovinietă. Vor fi de acord statele membre cu toate acestea? Unele da, unele nu. Vor fi ele de acord cu propunerile prin care uh, se leagă cerințele de sprijinul pentru Uniunea Europeană? vor fi de acord că cele care se descurcă mai bine să primească mai mulți bani, cele care nu se descurcă prea bine să primească mai puțini. Întrebarea e cum vom acționa. Cât de departe putem merge în termen de politică în acest domeniu? În primul rând, Comisia va trebui să vină cu o propunere, o propunere ambițioasă. Apoi, dacă se va întâmpla așa, vom putea să o sprijinim, însă nu sunt foarte optimist. Pentru că avem acest context bugetar în care trebuie să acționăm. Pe de o parte, statele membre își doresc o rețea de transport dinamică, doresc să vorbească despre investiții, dar nu vin cu fonduri. Mulțumesc din partea liberalilor, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbește Matiu Groș de deja vu, pot să spun și eu că într-adevăr aceleași probleme reapar. Știm că transportul este coloana principală a pieței interne și de aceea este foarte important. Știm că avem fonduri mult prea puține, că trebuie ca structura să fie îmbunătățită. Și tot timpul vorbim despre banii pe care avem, banii pe care îi iau statele membre și cum pot fi aceștia folosiți. Domnule Pachet, Ați vorbit despre, și mi s-a părut ciudat, despre faptul că rețeaua TNT nu a fost plănuită doar după capacitățile financiare. Cred că s-a uitat total acest aspect. Cu toții ne dorim să existe și statele membre vor ca aceste proiecte să devină realitate, dar avem mult prea multe proiecte, s-a vorbit despre ele în Spania, la Saragossa și știm că din aceste proiecte, multe pe care le avem, multe din ele nu pot fi finanțate în același timp. Va trebui să le alegem pe cele care sunt cele mai importante și pe care le putem finanța. Ați vorbit despre valoarea adăugată europeană. Unde e această valoare? În centrele economice pe care le putem găsi în Europa? Sau așa cum aproape am hotărât noi în proiectele transfrontaliere statele membre se opresc la graniță, acolo se oprește finanțarea lor și restul depinde de Uniunea Europeană sau trebuie să meargă mai departe. În Saragoza ne-am gândit mult la ce s-ar putea întâmpla, însă trebuie să continuăm. Este cu siguranță greu să facem o ierarhie a priorităților. Unele proiecte sunt mai importante, unele nu, și trebuie să ne asigurăm că nu rănim niciun stat membru. Lucrurile rămân dificile. Nu avem un fond pentru transport, comisarul nostru și-a dorit acest lucru, dar uh, la nivel regional s-a hotărât să rămână acolo fondurile și că nu e nevoie de un fond suplimentar. Importantă pentru mine e și următoarea chestiune despre care trebuie să discutăm și anume despre eurovinietă și cum am putea o folosi pe aceasta. Poate că așa ar putea fi motivate statele membre să, uh, să ia fonduri din domeniul transportului și să-i folosească reinvestiți în același domeniu. Însă e doar o bucată din întreaga poveste. De aceea, eu aș dori să știu ce se întâmplă cu ierarhizarea priorităților se ține cont de acest aspect, cum vom proceda? Am putea astfel să progresăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Mulțumesc! Am studiat acest document. Trebuie să spun că tabele ca cel pe care îl am în mână sunt foarte greoaie. Sunt foarte greu de interpretat. Nu știu ce să spun. Da, e frumos și colorat, dar al meu e acum uh, printat în alb și negru. Însă trebuie să vă spun că nu e ceva de la sine înțeles, e chiar greu de înțeles. Probabil că acesta e stilul comisiei, dar printr-un asemenea tabel cetățenilor le este și mai greu să înțeleagă ce ne dorim, ce facem. Așa că, vă rog, încercați să explicați mai bine ceea ce faceți. Ne va ajuta pe toți. Și acum să trecem la conținut. Încep cu finanțarea pe termen lung. Și, desigur, ajung direct la eurovinietă. Propunerea dumneavoastră în ceea ce privește alocarea de fonduri este foarte bună, dar trebuie să ne asigurăm că nu merge totul în construcția de străzi. Pentru că iarăși vom pierde din ochi obiectivele și acest pericol apare prin această abordare intermodală. Pentru faza intermediară ne aflăm acum în uh, cadrul codeciziei și trebuie să ne gândim la următoarele. Dacă astăzi spunem că fiecare stat membru care introduce eurovinieta va folosi apoi acești bani în interiorul Uniunii Europene, fără să știe exact ce se întâmplă cu acești bani, atunci lobby-ul uh, șoferilor de camioane a câștigat. Pentru că atunci Eurovineta își va pierde scopul și acesta e un pericol. Însă, dacă Eurovineta va fi obligatorie, atunci, într-adevăr, o asemenea acțiune ar avea sens, pentru că atunci proiectele centrale ar avea o valoare adăugată. Eurovineta, în Germana-Austria, poate, și atunci ei vor trebui să direcționeze acești bani spre o direcție pe care nu o cunosc foarte clar. Și din punct de vedere politic, așa ceva nu poate fi implementat. Avem un proiect foarte ambițios. Însă trebuie să spun foarte clar că ar fi foarte bine dacă ar exista o obligație, însă nu se acționează așa. Și asta e clar de la început că fondurile vor dispărea undeva și niciun stat membru nu se va mai putea folosi de ele. Pentru mine este o temă foarte importantă. Da, totul sună foarte frumos, dar în realitate nu se poate face. Nu pot urmări foarte bine, nu pot fi de acord cu acest optimism în ceea ce privește parteneriatele public-private pentru proiectele pe termen lung au existat întotdeauna probleme. Există un document al Comisiei în care se spune clar că nu se pretează unor asemenea proiecte. Există proiecte în care investitorii investesc, însă nu pentru aceste proiecte pe termen lung în infra infrastructură, care se întind pe următorii zeci de ani. Comisia a spus clar aceste lucruri și atunci de ce ajungem din nou exact la aceeași discuție? Și încă o întrebare despre folosirea mai bună a capacităților existente. Sper că nu înțelegeți că, prin, sper că nu se înțelege prin această renunțare la restricțiile pentru sfârșit de săptămână și la cele cu privire la greutate și înălțime, pentru că atunci ne-am afla iar într-un punct foarte dificil și am intrat în conflict cu cetățenii noștri. Mă refer acum și la țelul fondului de coeziune și cum intervine el aici. Acum e puțin depășită această idee. Chiar există aici probleme. Ar trebui să fim mai bine ancorați în realitatea politică. Dacă spunem că totul va fi obligatoriu și cu asta voi încheia, Într-un stat membru, și mă, nu mă gândesc acum doar la noile state membre, ci și la unele dintre cele mai vechi, unde există fonduri, acestea se vor evapora repede printr-o obligativitate. În german există și un proverb pentru asemenea situație. Însă cum se vor putea pune în aplicare astfel de proiecte? În teorie, într-adevăr, sună foarte bine, dar în practică situația e mult mai greoaie. Mulțumim foarte mult. În nordul Angliei se spune că dacă n-ai bani, nu primești nimic. Avem uh, vizitor din uh, zona doamnei Meissner. Vă urez tuturor bun venit. Nu știu dacă prima jumătate, cei care deja au plecat, uh, cei care au plecat deja mm, sunt tot din zona dumneavoastră, doamna Meissner. În cazul acesta vreau să le transmiteți salutul nostru. E a fost o zi mare pentru doamna Meissner, pentru că s-a votat primul raport al domniei sale azi dimineață. Trecem mai departe și rog deputații, rog colegii să-și limiteze întrebările la 3 minute, după care vom uh, primi și răspunsul din partea comisiei. Domnul Cancian are cuvântul primul. Grazie, președinte, grazie, uh, Pachet. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Pache. Doamna Lichtenberger este fericită pentru că are un tabel în alb și negru. Eu n-am niciun fel de tabel. Revin la ce a spus coordonatorul uh, meu, domnul Groș. Iar uh, în cele trei minute pe care le am, aș vrea să mă refer la programare, la realizare și la termene. Programarea este indispensabilă, însă nu despre asta vorbim azi. Situațiile sunt diferite în Europa. Există coridorul 10, interoperabilitatea, legături, noduri între rețele așa cum, a, așa cum le-a definit Comisia. Însă, realizarea e altceva și cred că în prezent trebuie să schimbăm metoda folosită. Trebuie să ne gândim la înființarea unui fond, nu un fond de coeziune ca cel de care dispunem deja, și vedem că banii se distribuie în mod uh, ne, fă, fără discernământ. Trebuie să avem niște linii directoare care să ghideze această distribuție a fondurilor și finanțarea să se facă pentru proiecte care într-adevăr aduc beneficii. Pe de o parte, deci, am avea nevoie de un fond cu o bază juridică solidă, Și ar trebui să vedem și ce se întâmplă cu diferitele coridoare. Dacă ne folosim de aceste surse juridice pentru a folosi fondul ce alimentează coridorul respectiv, am simplificat mult lucrurile. Cum se face finanțarea acestui fond? În primul rând, prin raționalizarea tuturor resurselor care pot fi raționalizate, gândindu-ne în acest context și la o parte a fondului de coeziune și la, prin intermediul euroobligațiunilor ar trebui să putem eh, colecta, obține fonduri tocmai pentru că vorbim despre un proiect sănătos, despre un proiect stabil s-ar putea face ceva și prin intermediul eurovinietei. Costul transporturilor ar crește în acest caz. Și dacă vorbim despre eurovinietă, trebuie să avem grijă să nu crească prea mult costurile de transport, care deja sunt destul de mari. Documentul acesta D5 stabilește mai multe Uh, direcții principale, mai multe căi principale și există un fond care beneficiază de girul Comisiei și al BEI cu garanții financiare, de pildă pentru parteneriatele public-private. Domnule președinte, niciodată discuțiile nu se finalizează. Trebuie să nu mai facem confuzia cu fondurile structurale. Avem aici un fond care permite finanțarea anumitor proiecte. Dacă acest coridor nu este doar unul teoretic, ar însemna că avem două entități juridice care ar permite o punere în plastică. Și v-aș explica mai multe dacă aș avea mai mult timp. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Pache pentru prezentarea sa. Exact de asta aveam nevoie pentru a încheia partea introductivă, pentru a ne gândi la toate aceste lucruri înainte de a trece la luptă. Sunt uh, de acord cu ce a spus domnul Cancian din Este esențial, având în vedere discuția care se poartă deja, Uh, cu privire la următorul buget multianual, Parlamentul a făcut și o propunere prin intermediul raportului Broșe cu privire la fondul pentru transporturi, care ar trebui să fie autonom, specific și separat. În perspectivele financiare anterioare se acordă mai multă atenție, atenție cercetării. Acum am făcut un salt calitativ și este cazul să acordăm mai multă atenție inovării în transporturi. Cred că acesta este și mesajul pe care ar trebui să-l transmitem. Nu știu dacă ne poate ajuta Comisia cu cealaltă parte, și anume cu evaluarea impactului ne... inexistenței unui buget suficient pentru TNT. Am văzut ce s-a întâmplat cu vulcanul, am văzut ce s-a întâmplat când Franța a intrat în grevă sau când Belgia a intrat în grevă dacă nu se rezolvă aceste probleme. Circuitul este unul singur și astfel sunt generate foarte multe probleme. Legăturile terestre trebuie consolidate, trebuie sporite. Comisia ar putea să ne ajute făcând un studiu de impact cu privire la ce se întâmplă atunci când fondurile pentru bugetul pentru TNT este insuficient. Am vorbit despre folosirea regulii de aur a deficitelor publice în ceea ce privește infrastructurile. Domnul Costa a făcut o propunere în acest sens și a menționat modelul francez. Nu știu dacă am înțeles eu bine, însă e clar că e un lucru important, așa cum aflăm și de la statele membre. Investițiile în infrastructură fără ține seama de impactul negativ asupra, uh, asupra bugetului uh, publicului. Aș întreba Comisia și dacă are competența de a reprezenta interesele comunității astfel încât să forțăm într-un fel statele membre să cofinanțeze ceea ce trebuie să cofinanțeze. În ceea ce privește veniturile de la, din eurovinete, am de asemenea o întrebare pentru comisie. Poate comisia să forțeze, să oblige statele membre să aloce acești bani sectorului transporturilor? În Spania, de exemplu, avem o problemă. Există o regulă la trezorerie care spune că toate veniturile la buget Uh, intră în bugetul uh, trezoreriei. Bugetul este deci unic. Însă ar fi foarte util ca banii din eurovinete să ajungă la sectorul transportului. În ceea ce privește obligațiunile. Sunt uh, mai multe idei cu privire la finanțarea de proiecte prin, prin obligațiuni. Urmează doamna Mulder și o avertize, îl avertizez pe domnul Moldor să nu depășească cele trei minute. Uh, Eu sunt nou în cadrul acestei comisii și, în primul rând, dacă mă uit la finanțarea tuturor uh, proiectelor, ați vorbit de bugetul european, bugetul național, Banca Europeană de Investiții și parteneriate public-private. Există vreo statistică disponibilă care să ne arată mai mult sau mai puțin cum, care a fost dezvoltarea în cadrul acestei perspective financiare și dacă da, am putea să o avem și noi, pentru că m-ar interesa foarte mult. Apoi, dacă mă uit spre viitor, eu nu sunt foarte optimist, pentru că guvernele uh, reduc bugetele naționale, pretutindeni, și nu cred că vom avea foarte mulți bani pentru bugetul european, mai mulți oricum decât sunt disponibili în acest moment. Și în acest caz există o opțiune de a oferi mai multe garanții băncii europene de investiții. Facem acest lucru uh, prin bugetul european, există o linie bugetară care garantează anumite investiții și există un fond de rezervă uh, al uh, bugetului european care este garantat de guvernele naționale. Comisia are vreo informație legată de efectul de multiplicare al acestor uh, garanții? Să zicem că avem 100 de milioane de, în garanții în buget. Câte, ce sumă puteți împrumuta uh, în baza acestei uh, garanții? Și trebuie să mă uit din nou la domnul președinte. Care este procentajul de drumuri din Europa care este finanțat de parteneriate public-private? Și care este modul de refinanțare a acestor uh, împrumuturi către sectorul privat, deci către investitori privați? Există vreun model uh, pe care Comisia ne-ar putea da drept exemplu pentru întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mulder. Două minute și 20 de secunde, deci mai aveți timp. Mulțumesc frumos! Acum, domnul Kramer, trei minute. Also es gibt im Deutschen das Sprichwort, wenn ich nicht mehr weiß. În Germania există un proverb, proverb, când nu știu mai departe, fac un grup de experți. Uh, și am putea spune asta și pentru Uniunea Europeană, când nu am bani, fac un parteneriat public-privat. Da, putem spune, se investește, după aceea nu se mai, dacă lucrurile nu funcționează, nu se mai construiește și proiectul eșuează. Așa, așa gândesc oamenii, pur și simplu. Așa se întâmplă la nivel local, național, la nivel european. Peste tot se întâmplă așa și cum putem noi să modificăm ceva? Greu. În Berlin, când a căzut uh, zidul, trebuia, aveam o alternativă, fie 5 km de tramvai în 5 uh, ani sau 100 de kilometri de uh, șosele în 10 ani. Era o decizie greu de luat. La nivel național, în Germania, există două proiecte, Stuttgart și încă într-o regiune prin pădurea Turingen. E nevoie de 4 miliarde de euro, o parte din bani s-au cheltuit deja, alții nu se mai primesc. Însă, în aceste proiecte e nevoie de mai mulți bani decât sunt la dispoziție. Din 30 de rețele transeuropene, am vorbit doar de patru proiecte. Poduri în Torino, șosele în alte regiuni ale Italiei. Peste 30 de ani vom vorbi de cu totul alte cifre trebuie să găsim o posibilitate de combinare a proiectelor cu obligația de cofinanțare. Dacă în Germania landurile sau orașele plănuiesc un anumit proiect în transport și e nevoie de o finanțare pe patru ani, iar acestea sunt de acord cu ea, atunci dintr-o dată vor exista mai, mai puține proiecte. La fel se întâmplă și în Europa, dacă există 30 de proiecte. Doar Italia este implicată în trei proiecte foarte importante, printre care și podul peste stradă din Messina. Cu toții știm că nu se pot face, dar ne ținem în continuare de ele. Nu se poate așa ceva. Și un ultim exemplu, despre care am vorbit deja puțin, în Spania există o autostradă finanțată din fonduri europene e relativ goală pentru că costurile de folosire ale autostrăzii sunt foarte mari, astfel încât camioanele preferă străzile obișnuite. Și la fel se întâmplă și în Germania. De aceea trebuie să existe obligativitatea. Primiți acești bani doar dacă se circulă pe anumite șosete. Dacă nu reușim să facem acest lucru, degeaba vorbim despre noi fonduri și noi modalități de găsire a finanțării. sună bine pentru copii, dar adulții știu că Moș Crăciun nu există. Domnul președinte, mulțumesc domnule Tremosa. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doar un minut vreau să vă rețin atenția pentru a-i mulțumi domnului Pache că a venit în fața noastră și aș dori să spun că ideea sa legată de proiectele pe care trebuie să le alegem trebuie să aibă o valoare adăugată mai mare. Trebuie să avem o analiză cost-beneficii în ceea ce privește um, în ceea ce privesc beneficiile economice ale diverselor coridoare, pentru că această abordare ne-ar ajuta să facem cea mai bună alegere. Și poate genera și uh, o finanțare foarte rapidă. Și o susțin pe doamna Meisner atunci când spune că trebuie să selectăm anumite priorități dintre priorități, pentru că asta a fost greșeala care s-a făcut atunci când s-au construit autostrăzi în uh, Spania, în zona în care nu, exist, nu aduceau uh, beneficii macroeconomice. Deci ar trebui să învățăm din greșeli și să ne îmbunătățim uh, procedurile. Și la fel de important și în interesul european, avem probleme de blocaje între diverse state uh, membre. Nu există doar bariere de reglementare, cum e în cazul uh, Spaniei. Spre exemplu, companiile uh, spaniole uh, încă din secolul XIX încearcă să uh, convingă guvernul spaniol de anumite lucruri și uh, sper că în secolul 21 să nu se întâmple așa. Domnul Kuhn, mulțumesc. Ich werde mich auch kurz fassen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Poate că domnul Pache a explicat deja astăzi foarte clar lucrurile. Dar în ceea ce privește bugetul, ar trebui să mai primim și alte informații, pentru că cele 130 de miliarde pe care le are Uniunea Europeană ca buget, un peste 8 miliarde de uh, euro pentru, pentru transport sunt o sumă destul de mică. Însă e nevoie de vreo 30% din această sumă pentru a putea să ne transpunem în realitate proiectele. Domnul Pachea a spus clar că statele membre trebuie să evalueze clar cât pot să realizeze în sectorul de transport. Intră aici problema camioanelor, am vorbit astăzi despre Galileo și despre alte programe și ce s-ar putea realiza. În principiu, vorbeam de cofinanțare și că cofinanțarea poate fi folosită în asemenea proiecte. Când vorbim despre fondul de infrastructură, fondul de coeziune și alte mijloace, de, și aici există elemente speciale pentru infrastructură și banii vin din aceste 130 de miliarde, cam uh, 40%. Uh, Și exact la, pentru aceste lucruri trebuie să creăm un fond pentru astfel de investiții, astfel încât să avem măcar o șansă pentru a implementa aceste rețele transeuropene de transport. Cât despre ceea ce s-a vorbit despre Germania. În Germania există doar în cazul căilor ferate astfel de rețete. Pe stră, pentru străzi, autostrăzi nu există așa ceva. Există și aici regiuni foarte importante. Însă, încă o dată, subliniez, e vorba doar de cale ferată. Și nu se poate spune, nu mai putem să construim căi ferate acum pentru că avem nevoie de autostradă. Nu. Dacă construim uh, căi ferate, nevoie și de gări. Pentru a se putea nu se poate călători de la Budapesta la Paris până în Berlin fără căi ferate și atunci e greu. Mulțumim, domnule Kuhn. Um, visitors will probably work out there are important vizitatorii probabil o să-și dea seama că uh, se apropie niște alegeri regionale foarte importante în Germania. Înainte să-i dau cuvântul domnului Pache pentru uh, a ne răspunde, aș dori să fac și eu câteva scurte observații. O să plec de la, punctul, uh, de la observația domnului Mulder referitoare la finanțare. Cred că ar trebui să găsim diverse căi de a avea finanțare. Ați vorbit despre discursul uh, președintelui Barroso în ceea ce privește euroobligațiunilor. Eu sunt uh, un pic sceptic în ceea ce privește parteneriatele public-private, pentru că din experiența mea acestea sunt foarte bune în teorie, dar în realitate uh, partea privată ia profiturile și statul preia riscul. Și dacă acest uh, parteneriat public-privat ar trebui să ajungă undeva, atunci riscul trebuie să fie divizat. Și asta este problema, să convingi sectorul privat să-și asume riscul uh, unor asemenea proiecte. Și tocmai de aceea sunt un pic sceptic. Dacă reușim, foarte bine, minunat. Dar trebuie să analizăm uh, și momentul, pentru că bugetele naționale sunt uh, tăiate și trebuie să vedem cum putem obține finanțare. Și ajung la a doua observație, la prioritizare, pentru că ne-ați auzit vorbind astăzi despre prioritizare. Uh, sunt mult prea multe uh, bunuri în căruțul de cumpărături și unele dintre ele trebuie să ajungă înapoi pe rafturi. Și înțeleg că acest lucru uh, supără unele dintre statele membre ale căror proiecte vor fi uh, repuse pe raft, dar realitatea financiară este că asta este situația, aici am ajuns. Și care ar trebui să fie prioritățile. Din punctul meu de vedere, dacă ne uităm la o valoare adăugată europeană, dacă ne uităm la uh, transeuropeane, da, la rețele transeuropene, atunci trebuie să rezolvăm problema transfrontalieră și faptul că orice tip de transport de mare viteză se oprește la graniță pentru că statele membre nu cooperează și cred că putem folosi un um, Uh, proiect uh, special, spre exemplu, Perpignan-Barcelona. Atunci, dacă acest test îl putem uh, folosi drept exemplu, atunci putem să mergem mai departe. Domnule Pache, dacă puteți să ne răspundeți, știu că vi s-au adresat foarte multe întrebări, dar vă rog pe scurt să răspundeți la uh, aceste observații și întrebări care au fost adresate de eurodeputați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor. Uh, nu o să vă pun răbdarea la încercare și nu o să vorbesc atât de mult, dar nu, o să, nu, nu, nu, nu o să vă uh, întrerup, spune președintele. Uh, voi da câteva răspunsuri care sper să acopere o parte din observații și din întrebări. Nu știu dacă ar trebui să încep cu uh, parteneriatele public-private, dar uh, pentru că și dumneavoastră ați vorbit despre ele, o să încep cu ele. Scepticismul este în mod clar un fundament foarte bun pentru discutarea acestor uh, parteneriate public-private pentru că nu toate statele membre au asemenea scheme, nu toate au uh, capacitatea instituțională la nivel național sau uh, local și tocmai de aceea parteneriatele public-private rămân doar o parte a ecuației. Nu am uh, ecuații în ceea ce privește finanțarea, dar este o fracțiune mică, deci nu este semnificativă. Bugetul uh, european, TNT și regional uh, reprezintă 15% și 10 12% provin din uh, împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, care trebuie să fie rambursate, bineînțeles. Deci, cam asta este starea finanțării uh, proiectelor prioritare și veți afla mai multe din rapoartele privind implementarea acestor proiecte. Dar cred că finanțarea proiectelor, nu neapărat aceste parteneriate uh, public-private, este doar o componentă a investițiilor și este o cale interesantă și una din uh, sugestiile făcute de grupul de experți este să vedem cred că și domnul Cansian spunea același lucru, este să vedem cum putem dezvolta niște proiecte cheie, niște structuri de-a lungul coridoarelor transfrontaliere care să poată uh, antrena împrumuturi de la bănci garantate prin mecanismele adecvate și să beneficieze de asemenea de granturi fie din partea statelor membre, fie din partea UE. Și acest lucru ridică mai multe întrebări uh, foarte interesante pentru că o asemenea abordare uh, duce la întrebarea care sunt veniturile aduse de asemenea coridoare. Și acest lucru este extrem de interesant, în special pentru sectorul feroviar. Deci, cum spuneam, nu vorbim doar de aceste parteneriate public-private, ci de mai multe tipuri de investiții și de aceea avem nevoie de o strategie extinsă în ceea ce privește granturile, veniturile și finanțarea. Cred că s-au acoperit toate subiectele în discuție și ceea ce ar trebui să spun acum este modul în care credem că putem deveni mai eficienți și cum credem că putem să identificăm mai bine valoarea adăugată europeană prin cooperare mai strânsă. În primul rând, eficiența. Cred că ideea cheie de la bun început, pe care am discutat-o de multe ori cu dumneavoastră, este că rețeaua um, principală constă într-o infrastructură deja existentă pe care trebuie să o exploatăm mai bine, prin gestionarea traficului în special. Deci, să profităm mai mult de infrastructura existentă și să cooperăm mai strâns cu statele membre pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe, astfel încât ele să poată identifica mai ușor necesitățile uh, prioritare pentru investiții. Dacă există un coridor între Berlin și Palermo, e una, dar e cu totul altceva să identifici de-a lungul acelui uh, coridor care sunt constrângerile de capacitate acum și care vor fi ele pe viitor. Deci e nevoie de foarte multă muncă din partea statelor membre pentru a avea o bază de cunoștințe uh, adecvată, pentru a vedea exact unde sunt problemele. Și atunci deschid o nouă discuție dificilă pe care n-am menționat-o mai devreme, și anume standardele acestei uh, rețele. Avem nevoie de mare viteză peste tot, avem nevoie de autostrăzi peste tot, uh, probabil că în 10-15 ani vom putea să le finanțăm. Deci și asta este o discuție referitoare la priorități și la eficiență, care trebuie să fie uh, urmată cu statele membre. Pentru a viza mai bine necesitățile în ceea ce privește capacitățile existente și viitoare. Pe această bază, cred că prioritățile cheie cu, cele mai mari, cu cea mai mare valoare adăugată uh, sunt, în mod clar, secțiunile transfrontaliere, lucru deja discutat, dar și ambuteajele, pentru că poate exista un ambuteaj cheie fix în mijlocul unui stat membru, dar acela poate să afecteze în mod grav uh, funcționarea întregului sector. Deci trebuie să avem în vedere și acest lucru. În al treilea rând, conexiunile intermodale. Cred că avem multe de câștigat uh, din reunirea modurilor de transport și trebuie să vedem nu doar dacă avem suficiente capacități feroviare sau rutiere, ci dacă avem și standardele necesare și vom încerca să analizăm lucrurile și în acest context. Deci, interconectarea va fi o prioritate foarte mare. Deci, acestea ar fi domeniile principale cu o mare valoare adăugată europeană care vor fi probabil sprijinite dacă toate merg conform planului. Următoarea întrebare era dacă putem realiza cu statele membre și în procesul decizional cu Consiliul și Parlamentul, dacă putem ajunge într-adevăr la o rețea principală centrală, la un nucleu uh, într-adevăr bun Cred că și asta face parte din dezbatere, pentru că dacă nu ă, dacă nu ne stabilim clar prioritățile, atunci totul va intra în această rețea nucleu. Și ea există, implementarea sa presupune o obligație împărtășită între statele membre și Uniunea Europeană și discuția poate a lua o turnură diferită Iar scopul principal al acestei rețele nucleu este să aibă o bază uh, de infrastructură pentru piața internă pentru următorii 15-20 de ani și pentru implementarea sistemelor integrate de transport. Asta nu înseamnă că avem nevoie de infrastructură nouă în statele membre. Dialogul cu statele membre trebuie uh, derulat în continuare, încă mai avem multe de făcut, dar mesajul principal de la Saragossa este că statele membre, Parlamentul și Comisia sunt conștiente că dacă um, vor păstra acest cadru larg de planificare care nu se bazează pe elemente uh, fundamentate, va fi extrem de dificil să stabilim o politică eficientă. Sper că am răspuns astfel întrebărilor principale care mi-au fost adresate și ar mai fi un punct, dacă îmi permiteți, legat de abordarea pe coridor. Aici a fost foarte clar că există o necesitate clară de a întări, de a consolida capacitățile coordonatorilor europeni, astfel încât să se poată conveni într-un mod consecvent asupra finanțării uh, proiectelor, lucru care trebuie să fie rezolvat în continuare de către Comisie. Mulțumesc! La Eurovinietă ați spus un lucru foarte important. Raportul spune că este un subiect complex și raportul sugerează de asemenea că pentru a avea o alocare eficientă a fondurilor, ca așa se spune acolo, deci alocare eficientă, pentru că nu se spune că toate veniturile de aici ar trebui să fie investite în sectorul de transport, ci se sugerează o posibilă alocare uh, în uh, împrumuturi sau granturi către firme de transport. Se spune de asemenea că una dintre probleme ar fi că dacă această alocare ar trebui să fie obligatorie, atunci obligația ar trebui să se aplice la nivelul tuturor statelor membre. Deci asta spune raportul și asta este una din uh, problemele cheie. Nu știu dacă am uh, răspuns clar la întrebare. Foarte pe scurt, pentru că nu prea mai avem timp. Întrebarea mea era alta. Cum vă închipuiți acest sistem? Cum s-ar putea folosi fondul de transport? sub formă de un sistem voluntar, că dacă așa, dacă așa considerați că trebuie să fie atunci eurovinieta, nu mai are sens. Întrebarea mea era dacă doriți ca acestea să fie obligatorii. I, I understood your question. Cred că am înțeles bine întrebarea. Dar v-am spus ceea ce scria în raportul experților, pentru că, din punctul meu de vedere, ar fi destul de greu să vă răspund în numele instituției la întrebare. Președintele, mulțumesc, domnule Pache, pentru această intervenție. Așteptăm cu interes finalizarea acestei legături între Barcelona și Perpignan. M-am gândit să vă repet încă o dată acest lucru Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Următorul punct este proiectul de aviz al domnului Kramer în ceea ce privește politica concurențială pentru 2009. Uh, Michael, dorește să introduci proiectul de aviz cu o scurtă prezentare? Asta este, passt ja eigentlich wunderbar nach der Diskussion, die wir gerade hatten. Mi se pare un subiect minunat după discuția ce tocmai a avut loc. Concurența e neloială în Europa și n-am nevoie decât de un exemplu. Există acea obligație în ceea ce privește sectorul feroviar pentru fiecare locomotivă pe anumite sectoare, indiferent dacă transportă mărfuri sau personal. Și mai există de asemenea și o, transportul rutier și nu e foarte clară reglementarea acolo în legătură cu greutatea de 12 tone. Sunt foarte mulți care sunt uimiți de această situație, de aceea e nevoie de o concurență loială și exact despre aceasta e vorba în raportul meu. Avem nevoie de concurență loială și între diferitele mijloace de transport. În cadrul concurenței nu trebuie doar să ne asigurăm că ea există, ci ea trebuie să existe pentru fiecare mod de transport. Nu trebuie să fim atenți doar la finanțare, ci și la uh, propunerile care există din partea Uniunii Europene și la alte elemente foarte importante, cum ar fi protejarea climei, împiedicarea schimbării climatice. Desigur, nu vorbim despre ecologie și economie, există și o dimensiune socială care e foarte importantă, e nevoie de regulamente clare sociale și pentru mediu. În cadrul și în cadrul finanțării pentru infrastructură trebuie să se regăsească toate aceste elemente. 30 de miliarde de euro de cetățeanul european în fiecare an uh, în diferite domenii. Mulți nu știu acest lucru și de aceea astfel de elemente trebuie să fie clare. Există și obligativitate de, pe sectorul feroviar, despre care v-am vorbit înainte, dar ea nu există în sectorul rutier și aici trebuie să se schimbe. Și în cazul pasagerilor există diferențe. În, caz, în cazul transportului aerian există o despăgubire după 5 ore, însă aceste aceste reguli diferă de la mod de transport la mod de transport. Din Curtea Europeană a făcut din 5 uh, ore acum 3 ore. În asemenea domenii trebuie să existe cât mai rapid îmbunătățiri, pentru că obligațiile trebuie să fie la fel pentru fiecare modalitate de transport. Sprijinul industriei automobilistice pe timpul crizei financiare. A existat acest sprijin pentru transportul public, însă despre, despre cel care nu dăunează mediului nu s-a discutat deloc. Cei care nu protejează mediul au fost sprijiniți și nu și ceilalți. În ceea ce privește regulamentul privind mediul, la punctul 6 a existat un centru de supraveghere în Elveția. Acolo se luau diferite probe cu privire la camioane și cum influențează timpul de odihnă emisiile. Dar Uh, șoferii le ziceau, vă rugăm, nu ne mai cercetați, am mers pe șosea 12 ore fără pauză, Angajatorul meu mă obligă să încalc această lege, nu am ce să fac. Dacă aceste condiții există pe autostrăzile din Europa, atunci trebuie să se schimbe ceva și aici nu e de ajuns să dăm noi o legislație foarte bună. Trebuie ca și întreprinzătorii să-și permită să respecte această legislație. Nu trebuie să ajungă într-un punct în care încalcă legislația pentru propriul lor avantaj trebuie să fie luate în considerare și, ex, și acele situații excepționale în transport. Dacă vorbim de Saarbrücken și Mannheim, și aici există o situație specială se spun, da, avem nevoie de 2000 de bilete între aceste regiuni pe an. Dar după aceea, dintr-o anumită cauză, nu se mai ajunge la același număr și intervine aici o subvenționare indirectă care nu ar trebui să mai existe. Se întâmplă și în casă la același lucru și în alte regiuni. La 8 se vorbește despre principiul prima și ultima dată. Nu se pot da niște subvenții statale în cazul domeniului aviatic în anumite cazuri. Se poate face acest lucru o singură dată. Știm că în Italia și în Germania s-a încălcat de mai multe ori acest principiu și aici trebuie să fie respectată legislația europeană. La revizuirea primului pachet feroviar am criticat deja comisia din această cauză, iar după câțiva ani ne confruntăm de de, din nou cu aceeași situație, însă trebuie să discutăm despre ea. Apoi, în ceea ce privește uh, reciprocitatea, Există țări care intră într-o concurență foarte bună cu alte state membre și asta cu toate că um, legislația europeană este diferită. În 2001 s-a hotărât deja, ca pentru do- și în anul 2007 a intrat în vigoare această legislație, însă Comisia trebuie să se asigure că legislația este într-adevăr respectată în statele membre pentru ca să nu se mai recurgă totdeauna la cea mai ieftină variantă. În sectorul naval există și aici concerne foarte mari care își împart piața și aici nu mai putem vorbi despre concurență și această temă trebuie abordată. Ultimul punct nu l-am mai putut introduce în uh, raport, dar s-a discutat deja în dezbaterea de azi despre această temă și anume despre Franța și ce se întâmplă acolo, despre impozitul la care s-a renunțat. Acum se vorbește despre o compensare a acestui impozit, iar efectul e următorul. Companiile din străinătate nu plătesc doar impozitul în țara în care vin, ci și un alt impozit. Vorbim și în acest caz de concurență neloială pe piața unică europeană. Nu se poate așa ceva. Cred că și, cred că Matiu Groș e de acord cu mine și că vom face un amendament împreună pentru a ataca această problemă. Cine mai dorește să facă acest lucru, așteptăm amendamentele și sperăm că vom conlucra, la fel ca în alte cazuri și în cazul acestui exemplu. Vă mulțumesc, sper că nu am vorbit prea mult, domnule președinte, dar trebuia să spun toate aceste lucruri. Michael a fost foarte bine, mulțumesc, domnul Kuhn, pentru PPE. Vreau să-mi cer scuze din partea colegului Bach, care, ca raportor din umbră, nu poate participa la discuția de astăzi, așa că voi spune eu câte ceva la propunerile colegului Kramer în ceea ce privește concurența în domeniul transportului. Suntem de acord cu multe dintre aceste elemente, sper că nu e sur spre surprinderea nimănui din această comisie că suntem în această situație. important e să avem o privire de ansamblu. Punctul 2 este deja unul foarte important, mai ales în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Structurile despre care s-a vorbit sunt transparente și pot fi folosite foarte bine în diferitele domenii, indiferent că ne referim la sectorul feroviar, rutier, aviatic, la diferitele uh, rute noi suntem de acord cu acest punct, îl sprijinim, pentru că clar găsim un obiectiv la acest punct. La punctul 3. Cred că și aici e important ca prin intermediul Comisiei să avem această inițiativă prin care statele membre să își definească clar cum își structurează ajutoarele statale să facem o comparație între diferitele sectoare de transport, ce bani ajung în sectorul feroviar, ce bani ajung în sectorul rutier. Să facem o comparație cu ce se întâmplă și în alte țări și domnul Kramer ne-a explicat deja ce se întâmplă. Unii renunță la impozite pentru propriile companii, Apare dintr-o dată o dublă sarcină și la toate aceste elemente trebuie să fim foarte atenți, să existe o analiză clară, astfel încât să putem să identificăm cauzele denaturării concurenței. Nu și nu ne ocupăm exact cum ar trebui, cum am fi vrut să ne ocupăm de liberalizarea pieței. Cât despre industria poștală. Domnul președinte Simpson, ca raportor, a, a analizat de multe ori această situație. Și aici ar trebui să rugăm Comisia să se ocupe de acest serviciu universal și să existe reglementări foarte clare să fie definite clar toate lucrurile și acolo unde există neclarități, că și un sector privat are o răspundere foarte mare. Să fie clare care sunt rețelele poștale și cine se poate bucura de aceste servicii poștale. La punctul 4 îl întreb pe domnul Kramer dacă aici s-a concentrat doar pe, sec, doar pe sectorul căilor ferate sau intră aici și drepturile pasagerilor. Ar trebui să se refere la toate tipurile de transport. Din formularea de acolo nu îmi era mie foarte clar. Să vedem ce se va putea face. La punctul 5, nu știu dacă înțeleg foarte clar în ceea ce privește um, ajutarea industriei automobilelor. Nu știu exact ce implică acest lucru, deci ar trebui să existe o analiză și să vedem exact ce înseamnă ajutoarele statale în acest sens. Nu mai știu exact, dar mai există într-un alt punct această problemă și ar trebui tratate împreună. În rest, suntem de acord cu, avizul, cu acest aviz, așa cum apare, cât despre principiul prima și ultima dată, probabil că ar trebui să ne le explicați mai bine, mai pe înțelesul nostru. Mă refer aici la punctul 8. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici în locul raportoarei din umbră, care nu se află aici. Se pare că mai mulți raportori din umbră nu se află astăzi în sală. Cu siguranță nu e vina raportorului. Voi încerca să vorbesc pe scurt. În principiu, raportoarea din umbră are următoarea intenție. Este de acord în mari linii cu avizul, însă își dorește o delimitare mai clară în ceea ce privește regulamentele cu privire la concurență. Eu nu văd lucrurile atât de drastic, însă raportoarea din umbră crede că, de exemplu, la punctul 1 și la punctul 4, lucrurile sunt puțin exagerate. în modul în care apar în acest aviz. Așa am fost informat. Va depune anumite amendamente în acest sens ar trebui, uh, în care își va sublinia mai puternic poziția. La punctul 7 și 8, cu acestea este de acord și astfel ajung și la sfârșit suntem de acord cu intenția generală a acestui aviz, dar mai trebuie discutate anumite detalii și pentru acestea raportoarea va veni cu niște amendamente. Mulțumim pentru această muncă extraordinară. Mulțumim, doamna Meisner. Mm, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru ceea ce a făcut și pentru cum am lucrat până acum împreună și eu reprezint acum un raportor din umbră, domnul Sterks, care nu a putut să vină astăzi aici. Domnul Sterks m-a rugat să vorbesc despre șapte puncte care sunt următoarele. Lui se pare important să venim cu amendamente care se vor concentra pe piața unică pentru toate modurile de transport, să nu existe excepții pentru anumite sectoare. Aceste lucruri e foarte important pentru el. Și apoi, Comisia este rugată să publice și să ne dea o privire de ansamblu asupra ajutoarelor statale care au fost garantate și de asemenea avem nevoie de o privire de an sprijinului care este acordat transportului în comun, în cazul căruia nu vorbim exact despre ajutoare statale. Domnul Stels și-ar dori aceste adăugiri. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, oricât de importante ar fi ele, ele nu trebuie uh, menționate aici pentru că nu prea au de-a face cu politica de concurență. I se pare de asemenea important și ne bucurăm foarte mult de revizuirea pachetului întâi privind căile feroviare. Al cincelea punct Anul acesta există noi reguli în ceea ce privește cabotajul în sectorul rutier, au intrat în vigoare, dar acestea nu sunt un semnal bun pentru deschiderea pieței. Și asta pentru că îngrădesc posibilitățile de cabotaj în Europa. Serviciile poștale Raportorul din umbră consideră că piața liberă va exista în curând și de aceea îi se pare foarte important ca Comisia să ne spună exact cum se, poate îmbunătăți, cum se pot îmbunătăți ajutoarele statale în acest domeniu. Și ultimul punct, e foarte important să avem linii directoare în ceea ce privește ajutoarele de stat. Ne s-au cerut deja astfel de linii directoare, încă nu există, le așteptăm și de aceea insistăm asupra acestui aspect. Cam atât din partea domnului Sterks. Domnul președinte, mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, nu știu unde sunt raportorii din umbră, dar aș vrea totuși să fac câteva observații. S-au uh, spus lucruri interesante de către domnul Kramer și îmi pare rău că n-am fost aici pe, la introducere. Câteva întrebări acum. Toți suntem pentru o concurență loială, însă dacă ne gândim la finanțarea de infrastructură, la taxare și alte asemenea lucruri, la subvenția unor forme de transport. Ei bine, știm că anumite moduri de transport vor primi întotdeauna subvenții, de exemplu, căile ferate. La punctul 4 Mă îngrijorează puțin faptul că raportorul vorbește despre întârzierile la schemele de compensare, la programele de compensare în uh, ceea ce privește drepturile pasagerilor pe calea ferată. Poate că ar fi fost mai bine să se vorbească despre acest lucru într-un document care să vorbească despre pasageri. Se merge cam prea mult în detaliu aici. Apoi, legat de punctul 7, se menționează problema transportatorilor cu costuri reduse. Sigur că e bine să sprijinim o industrie aeriană cât mai diversificată, ca pasagerii să aibă cât mai multe opțiuni, inclusiv uh, low costuri. Și sunt de acord că dacă apar anumite condiții speciale, în anumite aeroporturi, ar trebui uh, să se acționeze în consecință. Comisia a avut această, uh, s-a confruntat cu această problemă și în trecut. Legat de aliniatul 8, invită Comisia să îmbunătățească modul în care se poate aplica în sectorul transportului aerian, măsura prin care se poate obține ajutor de stat în anumite cazuri, conform principiului prima și ultima dată. Vorbim despre sloturi. Nu știu la ce se referă acest principiu prima și ultima dată în ceea ce privește aerosolul de stat. Din câte știam eu, sectorul uh, aer, aerian a fost liberalizat, deci nu se mai acordă ajutoare de stat. Al Italia, acolo au fost împrejurări speciale și apoi problema cu Olimpic. Uh, Însă, ca principiu general, cred că avem niște reguli destul de dure, pe care le avem de mult timp, domnule președinte, și știm că nu ar fi cazul să vorbim despre ajutoare de stat. Poate că e o problemă de traducere din germană, spune vorbitoarea. Mi se pare foarte interesantă poziția raportorului și cu asta închei. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș vrea, domnule Kramer, să vă atrag atenția asupra unui lucru care mi s-a semnalat, lipsa unui mediu concurențial echitabil în sectorul transporturilor maritime. De exemplu, un transportator rutier poate trece frontierele fără prea mari probleme în ceea ce privește traversarea punctelor vamale, completarea de formulare și așa mai departe. Însă, dacă se transportă bunuri intracomunitar pe care navală. Sunt foarte multe formulare care trebuie completate, formulare vamale. Și cred că trebuie analizat acest uh, lucru în ceea ce privește mm, politicile de concurență. E vorba de birocrația care stă în calea transporturilor maritime, transportului maritim uh, sau naval prin comparație cu alte moduri de transport. Și vă atrag atenția și asupra acestor cazuri de companii aeriane care au fost salvate în ultima clipă de prea multe ori. Îi dau acum cuvântul doamnei Broms de la comisie și apoi va avea din nou cuvântul domnul Kramer. Doamna Broms, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, salutăm raportul domnului Kramer care mm, dă o relatare corectă a punctelor principale de interes de anul trecut. Știm că transporturile reprezintă o componentă esențială a industriei europene și concurența în acest sector urmărește să asigure o funcționare eficientă a piețelor recent liberalizate sau care urmează să fie liberalizate. Comisia urmărește continuarea modernizării cadrului de reglementare și aducerea sectorului transporturilor în cadrul de aplicare a regulilor de concurență. Probleme legate de ajutoarele de stat au fost discutate îndelung atunci când uh, am discutat despre recesiunea economică din 2009. Aproape toate modurile de transport au fost afectate în același mod, atât de marfă cât și de pasageri. Însă să nu uităm faptul că mm, cadrul de reglementare a fost completat și de uh, măsuri de mm, anchetă și de punere în aplicare a reglementărilor. Am luat notă de uh, cele spuse și de sugestiile care apar în raport. O parte dintre punctele, pentru o parte din punctele din prima parte a raportului vom lucra cu serviciile aferente cu serviciile implicate ale Comisiei, de pildă colegii de la Digitax Sud. Și trebuie să fim vigilenți în contextul măsurilor de punere în aplicare. Salutăm deci raportul și alte comentarii nu mai avem acum. Mulțumim. Michael, dacă să intervii scurt. darum geht's ja. Offensichtlich sind... Că despre implementare, exact despre asta vorbim. Se pare că noi suntem prea slabi pentru a implementa o concurență loială. Unii plătesc TVA, unii nu plătesc TVA. Unii au de plătit un anumit procent, alții nimic. Există mari, mari diferențe. Toți trebuie să ne implicăm Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel încât să existe o concurență loială. Altfel, mergem într-o direcție diferită. Cât despre întrebările care s-au pus în legătură cu principiul, principiul prima și ultima dată, da, au existat cazurile pe care le-ați menționat. Dar acum există un aviz prin care să existe același formular pentru toate modurile de transport, nu unul diferit pentru camioane, pentru transportul naval, pentru cel feroviar. În cazul transporturilor transfrontaliere va exista același tip de formular. Tot ce așteptăm este să se implementeze această legislație. Cât despre cele transmise de domnul Sterks, o piață internă în transport. Da, există așa ceva, avem efectele minunate de pe străzi, de, de pe sectorul rutier, pe cel uh, și în cel aerian. Dar de ce se întâmplă, de ce există totuși probleme? Pentru că fiecare suntem naționaliști, unii doresc să transporte mai multe mărfuri pe calea ferată, se ajunge la aceste probleme. Și un alt punct pe care vreau să-l menționez, ar fi bine să reușim să menținem un nivel în Parlament pe care îl are și Parlamentul German, unde s-a căzut de acord la data de 18 septembrie 2009. Nici acum nu mă credeți, dar ar trebui să luăm ca model ceea ce s-a întâmplat acolo. Toate partidele au fost de acord și același lucru ne dorim și noi aici, cu toată lumea să fie de acord. Hey, thank you, Michael. <laughs> Mulțumesc, Michael. Te rog să închizi microfonul. Vă prezint calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor 6 octombrie. Analizarea amendamentelor se va face pe 8 noiembrie, votul în comisie 9 noiembrie și astfel uh, ne încadrăm în votul con pe 30 și noiembrie și votul în plenară va fi probabil în decembrie. Amendamentele trebuie trimise până pe 6 octombrie. Vă rog. Mulțumesc. Înainte de a trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, îi rog pe cei care fac parte din delegația care va merge în Austria, Slovenia, Croația mâine. Vă spun că va fi, din păcate, grevă și trebuie să găsim o alternativă. Ne întâlnim la ora 7 la Gar du Midi și să luăm trenul până la Frankfurt și apoi să zburăm de la Frankfurt până la Graz. Dacă secretariatul poate să-i anunțe pe deputații care merg în această, ex, în această delegație, ar fi foarte bine. Nu putem ajunge altfel decât dacă luăm trenul și vă reamintesc că transportul public nu va funcționa mâine în Bruxelles, deci va fi destul de greu să ajungem la Gare Midi. Însă să știți că asta, se, asta este. La șapte dimineața ne întâlnim la gardul Midi și luăm trenul la 7.25. Următorul punct, raportul meu cu privire la statisticile europene uh, cu privire la turism. Vreau să vă prezint proiectul de raport și să vă spun câteva lucruri cu privire la acesta. Sprijin ferm uh, scopul uh, propunerii de regulament, uh, având în vedere că factorii de decizie de la toate nivelurile trebuie să dispună de date statistice pentru a reflecta tendințele în sectorul turismului, printre altele. Datele trebuie să poată fi comparate și comparabile pentru a se pune în aplicare politicile de, de turism. Sunt două lucruri care mă preocupă în legătură cu acest regulament. În primul rând, Comisia ar putea modifica elemente esențiale ale textului, cum ar fi definițiile, eh, temele acoperite și caracteristicile referitoare la informațiile colectate prin eh, acte delegate. Am în vedere că acestea ar trebui să facă obiectul unei proceduri eh, legislative obișnuite, ar, eh, eu propun mai multe amendamente care ar limita autoritatea Comisiei în conformitate cu poziția Parlamentului eh, în ceea ce privește actele delegate. În al doilea rând, propunerea nu menționează introducerea eh, TSA-urilor, Tourist Satellite Accounts, care integrează datele statistice referitoare la turism și indicatorii socioeconomici care ar arăta efectele turismului asupra ocupării forței de muncă și uh, economiei în general. De aceea uh, propun eu să, ca statele membre să poată face proiecte pilotele legate de TSA-uri, care să fie evaluate de comisie dacă este nevoie și eventual după aceea să se facă o propunere legislativă pentru introducerea uh, obligatorie a TSA-urilor. În fine, propun să se facă studii pilot pentru a pune la punct un sistem de compilare de date care să redea efectele turismului asupra mediului. Se așteaptă o convergență a intereselor între Parlament și Consiliu în ceea ce privește limitarea aplicării actelor delegate și introducerea graduală a TSA-urilor. Deci, Consiliul probabil că va fi de partea noastră aici. De aceea, cred că merită să ne gândim la posibilitatea de a ajunge la un acord timpuriu cu Consiliul pe acest dosar, dacă va fi cazul. În acest moment l-am pe domnul Fedanța, care dorește să intervină și apoi va fi doamna Meissner. Domnul Fedanța, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe raportor pentru acest proiect care întrunește așteptările noastre. Într-adevăr, e nevoie să revizuim vechiul regulament care datează din 95 și firește trebuie actualizat pentru a ține seama de modificările care au apărut între timp pe piață și noile tendințe în turism. Ați semnalat deja punctele esențiale din acest regulament după părerea mea, actele delegate sunt uh, punctul cel mai important. Și cred că poziția dumneavoastră este una corectă și echilibrată. Mi se pare că definirea câmpurilor de observație, de pildă, și a altor elemente necesare în colectarea de date statistice ar trebui să intre uh, Uh, sub incidența procedurii uh, obișnuite, nu, cea, nu sub cea actelor delegate. Sunt deci de acord cu dumneavoastră aici și cred că ar fi important să includem și o trimitere la așa numitele satellite accounts. Am înregistrat uh, o evoluție pozitivă aici și avem o imagine de ansamblu mai bună legată de turism, de efectul pe care îl are turismul asupra economiei și asupra creării de locuri de muncă. De aceea cred că este bine să subliniem acest punct, care aduce un plus de valoare în noul regulament. Un alt lucru pe care cred că ar trebui să analizăm cu mai multă atenție, acele excursii de o zi menționate aici, Sunt pentru adăugarea secțiunii 3 la anexa 2. Însă, cred că trebuie să ne mai gândim la un aspect. Da, putem include excursiile de o zi, dar să nu facem confuzie între o excursie de o zi în scop pur turistic cu simpla exercitare a dreptului la circulație, la liberă circulație. Deci trebuie definită o excursie în scop turistic, spre deosebire de alte deplasări. Asta pentru a da o profunzime reală uh, datelor uh, legate de aceste excursii de o zi, pentru că altfel s-ar putea ca ele să fie interpretate greșit. Un ultim punct compar, um, am comparat mai multe părți ale regulamentului și cred că ar fi util să existe o secțiune 2 în anexa 2, în secțiunea 2 din anexa 2, acolo unde se vorbește despre cheltuielile suportate de turiști, să nu se vorbească uh, despre cazare și, doar despre cazare și transport, ci și despre cheltuielile aferente uh, alimentației, adică cheltuieli la restaurante și alte locuri de alte unități de alimentație publică. În fine, cred că se poate ajunge la un acord timpuriu cu Consiliul în primă lectură și cred că spre asta trebuie să ne îndreptăm. Mulțumim, doamna Maisner. Mulțumesc, domnule președinte. Acum vorbesc din partea raportorului din umbră. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Această temă este foarte importantă pentru turism și ne-am dorit să fie existat o întâlnire cu raportorii din umbră înainte ca acest raport să fie redactat. Raportul din umbră subliniază, domnul președinte, vă rog să țineți cont de faptul că raportorul este președintele comisiei și că este raportor în această temă pentru că nimeni altcineva din comisie nu a vrut să o facă. Am vrut doar să menționez acest lucru pentru domnul Uchiasis. Domnule președinte, suntem foarte conștienți de acest lucru și am spus că și domnul Ugiesi știe foarte bine acest lucru. De aceea încercam să motivez faptul că este foarte interesant de această temă și că dorește să conlucrăm bine împreună pe acest subiect. Un amendament îi se pare foarte important pentru că este cel care spune clar ce importanță are turismul în, dezvoltarea economică că joacă un rol foarte important, mai ales în anumite regiuni, și mă refer aici la o insulă, care din cauza din cauza condițiilor geografice, nu prea poate să se descurce altfel. Și atunci e nevoie de date statistice pe care să le vedem. Și asta pentru a vedea cum se ajunge la o dezvoltare bună, ce mai putem face astfel încât aceste domenii să se dezvolte foarte mult și să se creeze noi locuri de muncă. În ceea ce privește propunerea Comisiei, influența sezonieră și acesta este un punct foarte interesant și trebuie să vedem cum se pot prelungi sezoanele. Ar juca un rol foarte important și trebuie să vedem exact ce se poate face în anumite regiuni, astfel încât să crească numărul de turiști. Și un ultim punct are de-a face cu actele delegate și domnul Uges salută propunerea făcută de domnul președinte E vorba de rolul consolidat al Parlamentului, rolul de colegiuitor. Este exact pe linia pe care ne doream și de aceea este de acord cu raportul dumneavoastră. Laude, chiar dacă la început nu vi s-a părut așa. Mulțumesc. Okay, thank you for the commission. Mulțumesc, domnul de Munta, din partea comisiei. Se pare nu, Michael. Bedank. Genau, genau. Ich brauche gar nicht mehr zu reden. Warum hat... Intervenție fără microfon. Exact, exact, nu mai trebuie să vorbesc pentru că a spus deja ce trebuia. Nu. Ne aflăm în domeniul statisticilor, în domeniul turismului. E nevoie să se știe care sunt tendințele. Există acum o perioadă de înflorire. A crescut um, rata cu 20% în ultimii ani. Este o dezvoltare foarte importantă Turismul durabil este o temă foarte importantă. Există și turiști care folosesc bicicleta, unii care folosesc automobilul. Trebuie să avem grijă și la aceste elemente. Când vor fi enumerate toate tipurile de transport, va trebui să vedem exact și unde se merge, nu doar în regiuni muntoase, ci și în altele. Mulțum- îi mulțumesc și eu raportorului, bineînțeles. Și dumneavoastră, ca președinte, v-ați ocupat de el pentru că nimeni altcineva nu a vrut. Prețuim acest lucru, domnul președinte. Îți mulțumim, Michael, câteodată trebuie să se întâmple așa. Domnul de Munta. <clears throat> I would also like to thank you. Și eu aș dori să vă mulțumesc că ați acceptat acest dosar, dacă nimeni altcineva nu dorea să-l facă. Foarte drăguț din partea dumneavoastră și, bineînțeles, aș dori să vă mulțumesc și pentru raportul pe care l-ați pregătit. După cum știți, propunerea Comisiei a fost adoptată la scurt timp după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și la scurt timp după aceea a fost uh, un regulament care a fost uh, adoptat și multe dintre amendamentele propuse se bazează pe acordurile care au fost uh, convenite în cadrul acelui regulament. Deci, pentru majoritatea amendamentelor care au legătură cu actele delegate, putem fi de acord cu amendamentele. Mă refer la 2, 3, 5 și 10. Acestea sunt și, uh, de asemenea, amendamentele de la 11 la 16. Acestea sunt amendamentele pe care le putem uh, accepta. Uh, sunt și câteva excepții. O problemă care a fost menționată și domnul Firența. Uh, vorbim despre o situație în care statele membre sunt reticente să includă datele statistice aici. Tocmai de aceea uh, ele au fost scoase dintr-o propunere anterioară, dar vrem să le includem în uh, uh, regulament ca făcând parte din statisticile turistice. Unul din scopurile noastre a fost să avem o imagine mai completă a pieței de turism, pentru că piața internă a crescut uh, cu 50% uh, în uh, Europa și este o creștere de 20 până la 30%. Mesajul pe care l-am primit din partea statelor membre a fost că ele nu sunt pregătite în acest moment pentru așa ceva și, bineînțeles, noi salutăm amendamentele de a include uh, secțiunea 3, 2, la anexa 2, dar nu sunt sigur dacă acest lucru va fi acceptabil și pentru Consiliu. Și nu este la latitudinea noastră să spunem așa ceva. Un posibil compromis ar fi să, o, să le includem ca parte a statisticilor de turiști și să spunem că implementarea nu se va face acum, deci toată această listă nu trebuie făcută neapărat acum, ci într-o fază ulterioară și aici vedem importanța delegării, pentru că putem spune că în această etapă definim lucrurile ca făcând parte din statisticile de turism, o decizie foarte importantă, dar atunci când vorbim despre termenele limită pentru uh, transmitere și uh, periodicitatea transmiterii datelor și așa mai departe, credem că aici uh, există posibilitatea unor acte delegate. Bineînțeles, uh, delegarea poate să fie limitată în ceea ce privește numărul de variabile care trebuie colectate. Deci, uh, noi nu avem carte albă să, adău- să facem adăugiri la cerințele deja existente. Tocmai de aceea nu am dori neapărat să avem uh, procedura uh, obișnuită, procedura legislativă obișnuită, pentru că uh, durează prea mult. Deci, dacă Consiliul și Parlamentul pot fi de acord cu poziția noastră, Comisia poate să joace cel mai important rol și să definească care sunt datele care ar trebui să fie strânse. Pentru amendamentul 7, sfera de aplicare a observației, suntem de acord că este o parte esențială, dar am sugera să folosim o formulare similară cu cea din amendamentul 5, care se leagă de subiectele acoperite și cu formularea din amendamentul 10, care se referă la termenele limită pentru transmitere. când vine vorba despre urmărirea dezvoltării uh, de natură economică și socială, se poate folosi delegarea de competențe. Deci, pentru a rezuma în ceea ce privește actele delegate, suntem de acord cu principiile care stau la baza amendamentelor, având în vedere regulamentul adoptat în mai, care va, va reprezenta un punct de referință pentru uh, actele adoptate în cadrul procedurii legislative obișnuite, dar avem anumite aspecte care pot fi aprofundate, cum ar fi cele din articolele 3, 4 și 7 și amendamentele 5, 7 și 10. Când vorbim despre TSA-uri, Comisia dorește să avem ceva aici, nu doar uh, Eurostat, ci și Digi Enterprise și sectorul industrial. Am avut uh, discuții la Comisia pentru Statistică, dar statele membre au dorit eliminarea acestui aspect. Deci salutăm uh, propunerea raportorului de a reintroduce acest aspect, fără a stabili imediat toate cerințele, dar stabilind niște studii care trebuie făcute. În ceea ce privește amendamentul privind raportarea regulată către, Comisie și către Consiliu și Parlament, putem fi de acord cu asta, bineînțeles. În ceea ce privește studiile pilot referitoare la efectul turismului asupra mediului, în conformitate cu comunicarea Comisiei din 2007, noi deja uh, analizăm indicatorii pentru turism durabil și concurențial, dar este o modalitate informală și am putea fi de acord cu propunerea de a oficializa lucrurile prin uh, menționarea explicită a acestui aspect în regulament. Mă refer aici la inatul 4, alineatul nou propus 4A. Putem uh, să ne așteptăm uh, la o poziție comună cu cea a Consiliului în ceea ce privește actele delegate, pentru că aici este jocul de putere și, bineînțeles, salutăm faptul că acest dosar a fost discutat foarte rapid în cadrul Parlamentului. Deci, Poate ar fi bine să avem o întrunire neoficială pentru a maximiza uh, posibila convergență. Cam asta a fost ceea ce am avut de spus în ceea ce privește uh, proiectul de raport al domnului Simpson. Trecând acum la observațiile făcute de ceilalți membri ai Comisiei, am aceeași poziție în ceea ce privește uh, satellite accounts, la cheltuieli uh, alimentație, alimentele sunt incluse în cheltuielile totale, nu sunt o categorie separată, pentru că din punctul de vedere al strângerii datelor este destul de greu să facem acest lucru și vrem să limităm numărul de categorii și numărul de întrebări care sunt adresate respondenților. Pe de altă parte, dacă includem mai multe întrebări, atunci putem avea și cifre mai fiabile dar uh, acest lucru nu a fost menționat în prima propunere. Suntem totuși pregătiți să salutăm aceste amendamente, dar trebuie să vedem și care este părerea statelor membre și a Consiliului. În ceea ce privește legătura cu uh, activitățile sezoniere, pe de o parte avem date lunare din partea unităților de cazare, deci avem cifre lunare uh, din partea hotelurilor pe care uh, le folosim pentru a publica aceste cifre. Avem de asemenea și statistici uh, menționate în anexa 2, care sunt împărțite pe luna de plecare și o diferență față de directiva actuală este că până acum aveam datele uh, Uh, trimestrial, acum le vom avea doar anual. Deci uh, datele vor exista acolo, dar Eurostat va trebui să aștepte până când statele membre le vor transmite datele. Este o decizie regretabilă, dar a fost uh, dorința statelor membre. În ceea ce privește mijloacele de transport, Comisia știe că bicicletele sunt din ce în ce mai importante ca mijloc de transport Cred că și DG Enterprise a avut o inițiativă în ceea ce privește uh, trasarea de uh, sau realizarea de trasee pentru cicliști, dar noi ne referam la principalul mijloc de transport și anume mijlocul de transport cu care ai ajuns la destinație. Chiar dacă uh, bicicleta ar fi un mijloc separat de transport, care să nu fie la oaltă cu mersul pe jos și călăritul și așa mai departe, Totuși, mijlocul principal de transport ar fi în continuare avionul, trenul sau autoturismul. Deci, atunci când vorbim despre o combinație, nu știm niciodată ce măsurăm de fapt și atunci va trebui să vedem care este mijlocul principal de cazare și dacă vorbim despre biciclete, acest lucru se leagă mai degrabă de activitățile pe care le-ai avut în timpul vacanței și acest lucru nu este acoperit. Dacă Consiliul și Parlamentul au aceeași părere că ar trebui să includem ceva și legat de aceste activități specifice, atunci va trebui să strângem uh, datele și să le trimitem uh, comisiei. Dar, uh, deci, bineînțeles, dacă Parlamentul hotărăște că acest lucru trebuie să fie realizat, bineînțeles că îl vom face împreună cu DG Enterprise și sectorul industrial. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Încă câteva observații din partea mea. Am avut foarte multe hârtii legate de o, singură, de o vizită de o singură zi. Dacă vedeți aici, amendamentul include restaurante și cumpărături și așa mai departe. Deci vreau să subliniez acest lucru și intenția mea ar fi ca uh, deputații să stea de vorbă cu uh, raportorii din umbră și de îndată ce avem o poziție comună să o transmitem către Comisie și Consiliu. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 4 octombrie, votul în comisie pe 27 octombrie și foarte probabil votul în plenară în noiembrie. Deci, dacă puteți să transmiteți amendamentele până pe 4 octombrie, voi sta de vorbă cu raportorii din umbră pentru a ajunge la o poziție comună și apoi putem trece la luptă cu Consiliul și Comisia. Am descoperit că lucrurile se pot face foarte repede dacă Comisia și Consiliul se pun de acord și cu poziția Parlamentului. Vă mulțumesc, domnule Damunta. Mai există și alte puncte la diverse? Se pare că nu, atunci o să repet ce am spus mai devreme. Dacă le puteți transmite membrilor uh, delegației care pleacă în vizită, o să le trimitem și un e-mail, dar nu vreau ca toți să se ducă la aeroport când ar trebui să fie mâine la Gardi Midi la 7. Următoarea reuniune a noastră va avea loc marți 26 octombrie, marți, cum spuneam, la ora 15 și le mulțumesc și interpreților și vă urez tuturor o seară plăcută.